colleagues, dear friends, Mați colegi, dragi prieteni, dragi prieteni din parlamentele naționale, haideți să începem. So, I'm very, very pleased to welcome you at this session. Sunt foarte încântată să vă urez bun venit la această sesiune, care este deosebit de importantă, pentru că, în fond, copiii sunt cei mai vulnerabili și cei mai afectați de criza migratorie și numărul lor crește în anumite regiuni, uh, ajung până la 13-14% din cei care sosesc în Europa. Și asta înseamnă că, înainte de toate, Europa trebuie să le asigure protecție. Și am avut un forum pe acest uh, subiect. Mâine va avea loc un uh, forum și există și o întrebare orală la mm, ședința plenară de mâine care a fost adresată ca urmare a alertei din partea Europol de anul trecut și ca urmare a unor uh, rapoarte foarte importante referitor la copiii dispăruți în Europa. Așa că noi am încercat în Parlament să punem accentul pe tragedia copiilor dispăruți în Europa și asupra incapacității noastre de a-i regăsi și de a integra în sistem. Noi, Parlamentul European, revizuim acum uh, pachetul uh, referitor la azil, o directivă care devine regulament, apoi, evident, uh, sistemul de la Dublin și, evident, și Eurodac, directiva referitor la primire. Și în acest sens, e clar că trebuie să ne unim eforturile împreună cu dumneavoastră, pentru că este răspunderea noastră comună a tuturor. Și așteptăm cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Alături de mine astăzi, după cum puteți observa, avem un panel extraordinar Uh, mai întâi Vicenzo Bianco, care este primarul orașului Catania, în Sicilia, care se află în prima linie chiar a de sosire a migranților, uh, mă refer și mai ales la copii minori neînsoțiți, Felicitări pentru toată munca depusă și pentru tot ceea ce face Italia pentru a salva vieți în Mediterana. Apoi, Alături de noi este și doamna Martina Erb Klunman, care ne va vorbi mai mult despre abordarea uh, nemțească. Uh, Germania și Suedia sunt cele două țări în Europa care au primit cei mai mulți copii minori neînsoțiți. După care Domnul Martin Verstegen, ezit, nu știu dacă e pronunțarea corectă a numelui dumneavoastră, veniți din partea Fundației NIDOS. Și deci ne veți face o prezentare dincolo de contextul național și veți prezenta aspecte importante în ceea ce privește sistemul de uh, tutelă. Și în final, dar nu în cele din urmă, Omid Mahmoudi din uh, Ensam Commandes Förbund, o organizație suedeză Dumneavoastră ați fost uh, un copil neînsoțit minor afgan. Noi am vizitat împreună cu dumneavoastră și o delegație oficială uh, a delegației LIBE uh, da, pe teren, la fața locului și am fost uimit să vedem munca depusă pentru integrarea acestor copii și e clar că trebuie să le demonstrăm, să le spunem că nu sunt abandonați, ci reprezintă uh, un avantaj pentru societate dacă aceasta este în măsură să integreze. Așa că, fără a aștepta prea mult, aș vrea să o salut și pe doamna copreședinte de la intergrupul grupul, uh, doamna Natalie Grisberg, doamna Jean Lambert, o altă vicepreședinte și mulți alți colegi care lucrează la acest subiect al copiilor minori neînsățiți. Și noi cu toții vrem să avem în vedere mai întâi interesul superior al copilului, pentru că e clar că un copil, înainte de toate, este copil, indiferent de statutul său, migrant sau nu. Și facem multe în acest domeniu, mai ales în domeniul migrației. Acum câteva informații practice. În momentul în care vom uh, termina intervențiile inițiale din partea experților, vom avea un schimb de opinii și vă rog, reprezentanții Parlamentelor Naționale, vă rog să vă înregistrați dacă doriți să interveniți. În mod normal, cred că ați primit deja din partea Secretariatului niște formulare și pentru colegii din Parlamentul European facem ca de obicei, ridicați mâna și Uh, veți avea fiecare două minute la dispoziție și începem să redactăm acum lista de intervenții în ordine. Și fără a aștepta prea mult, te rog, uh, Vicență Bianco, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș uh, dori să vă mulțumesc și în numele Comitetului Regiunilor. Eu sunt primar în orașul Catania și sunt președinte și al delegației italiene din uh, Comitetul Regiunilor și am avut ocazia să fiu și raportor pe cele două avize în ceea ce privește pachetul de propunere al Comisiei Europene referitor la protecția internațională și drept de azil. Scopul acestei propuneri din partea Comisiei este de a armoniza uh, cât mai bine diferitele sisteme juridice și diferitele proceduri de asistență care există în statele membre în materie de uh, drept de azil. Eu sunt primarul unui oraș mare din Sicilia, care în ultimii ani a, s-a aflat în prima linie pentru a primi migranți, migranți salvați pe mare, mai ales canalul Messin, au fost salvați de către marina militară italiană și de paza de coastă, precum și de alte nave ale Uniunii Europene Uh, și țări, de asemenea, nave ale țări, altor țări care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene. Pentru că avem cu toți o datorie și anume să salvăm vieți în momentul în care acestea sunt uh, în pericol. Și în momentul în care femei, copii și mulți, de altfel, și-au pierdut viața, uh, sunt în pericol, noi avem datoria de a salva aceste persoane. E o obligație recunoscută și consfințită în legislația internațională și a făcut întotdeauna parte din valorile umane și orașul nostru se caracterizează și prin faptul că am venit cu asistență față de aceste persoane um, disperate care au ajuns în port. Și vă spun sincer că au fost momente când am fost izolați. În momentul în care am devenit din nou oraș, primar al orașului Catania în 2013, ne-am confruntat cu adevărată situație de urgență. Guvernul, Uniunea Europeană, um, toată lumea era neputincioasă pentru a putea rezolva ceea ce părea să fie la prima vedere o situație strict de urgență. Acum câteva săptămâni au trebuit să rechiziționez uh, o serie întreagă de clădiri disponibile pentru a putea oferi un adăpost acestor persoane care veneau din Eritrea, din Afganistan, din Siria și apoi uh, am văzut că au început să apară și migranți din Africa subsahariană și cu cât a trecut timpul, cu atât guvernul italian a instaurat o politică, o politică ce ne-a permis să depășim această primă linie de orașe și porturi în care ajung migranții și putem spune că astăzi în țara noastră avem un sistem asprar prin care există 2000 de municipalități italiene dintr-un total de 8000 care primesc astfel migranți, persoane care uh, așteaptă să vadă dacă li se recunoaște dreptul la azil sau nu. Și pentru a vă împărtăși un pic din experiența noastră, există anumite lucruri care trebuie să fie realizate în momentul în care discutăm despre minori. Anul trecut a existat o, un adevărat val de copii minori uh, din, uh, dintr-un total destul de mare de persoane care au venit în Sicilia. 800 uh, persoane au ajuns săptămâna trecută și aș spune că o treime din cei sosiți pe aceste nave sunt minori există prezumția că sunt minori, pentru că s-ar putea ca unii dintre ei să fi depășit vârsta de 16 ani, dar nu declară acest lucru. Însă, în orice caz, e vorba de cifre foarte, foarte mari. Și plecând de la experiența noastră, putem constata că e nevoie de acțiune, e nevoie de măsuri. Trebuie să întărim inițiativele comune ale Uniunii Europene pentru a face fața unei probleme care nu există doar într-un singur stat membru și nu e o stare de urgență care va dispărea peste un an sau doi. Nu. E vorba de o problemă care trebuie să fie abordată uh, în mod uh, coerent în următorii 4-5 ani. Deci nu ne putem uh, mulțumi cu petice la nivel politic. Și din experiența mea, dacă îmi permiteți, aș avea și câteva sfaturi. E nevoie de cooperare economică cu țările de unde provin migranții economici. Pentru că nu mai există nicio îndoială asupra faptului că dacă am fi în măsură să creăm locuri de muncă, să investim, să creăm posibilități de dezvoltare în țările de origine, e clar că s-ar putea constata o evoluție pozitivă rapid. Un alt aspect. Trebuie să întărim de asemenea și lupta împotriva rețelelor criminale care câștigă bani grei pe spuza migranților. E clar că noi, în mod unilateral, am venit și am organizat în Italia anchete anchete, anchete pentru a duce în fața justiției, în fața instanței, pe cei care organizau astfel de uh, rețele de trafic cu ființe umane. Au fost persoane care au fost condamnate în primă instanță, au fost condamnate chiar pe viață, închisoare pe viață, ca urmare a catastrofelor și a mișcărilor violente și a violenței care a fost constatată. Anumiți migranți nu vreau să treacă de la un vas mai mare pe o navă mai mică și până la urmă nava respectivă Um, s-a scufundat și uh, toți din prima embarcațiune au murit, au decedat, s-au înnecat. De aceea trebuie să aplicăm principiul de subsidiaritate și solidaritate. Nu trebuie ca eforturile să afle doar pe umerii unora. Și dacă egoismul are de câștigat din niște situații atât de dificile, atunci ce ne facem? Un alt aspect. Vedem că Există din ce în ce mai mult fenomenul acesta al copiilor minori și e clar că acest fenomen trebuie luat în considerare și în Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz cu o largă majoritate pe acest subiect. Uh, în momentul în care am dezbătut avizul și în care l-am uh, uh, adoptat, am prevăzut un sistem care să cuprindă o formă de tutelă sau de custodie pentru a evita toată violența împotriva minorilor. Și apoi, evident, integrarea. Sunt foarte încântat pentru că săptămâna trecută în orașul meu a avut loc o sărbătoare religioasă importantă, Sfânta Agata, care este de fapt uh, uh, sfânta orașului nostru, E o sărbătoare catolică și pot să vă spun că a fost o sărbătoare foarte frumoasă, pentru că parte din vechiul oraș a devenit la un moment dat o adevărată groapă de gunoi uh, în aer liber și cu tineri șomeri și cu ONG-uri și cu un grup de minori primiți în Catania, e bine, toți aceștia au muncit împreună pentru a transforma acea groapă de gunoi într-o adevărată grădină cu uh, plantații care pot fi utilizate de anumite întreprinderi și cred că astfel de acțiuni sunt deosebit de pozitive și importante. Mulțumesc pentru atenție, doamna președinte. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru munca depusă și e clar că Uh, copilul minor neînsoțit, migrant, este cel care trăiește adevărată tragedie, nu noi. Și e clar că trebuie să fim foarte atenți și la aspectele de rețele de traficanți. Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei judecător Martina Erkunemann, care ne va prezenta legătura ce există între protecția copiilor și contextul de azil. Mulțumesc. Thank you for the invitation. Mulțumesc pentru această invitație. Eu iau cuvântul în calitate de specialist care lucrează în acest domeniu al minorilor uh, neînsoțiți. Eu sunt uh, judecător într-un tribunal în Germania. Pentru a vă da câteva cifre, știți că deocamdată avem uh, mai bine de 55 de minori neînsoțiți în Germania. Ce care este definiția minorului? Minorul este o persoană cu vârsta sub 18 ani care are o capacitate limitată de a încheia contracte și el are nevoie de consimțământul tutorului uh, legal uh, e, și citesc aici codul nostru civil minorii se află de obicei sub răspundere părintească, tutelă părintească. Cine este un minor, minor neînsoțit? Minorul neînsoțit este un copil care nu este cetățean german și care intră în Germania fără un părinte sau fără un tutor uh, legal. Conform uh, codului german uh, din Germania, dacă părinții nu pot să-și uh, exercite custodia părintească, atunci Tribunalul familiei să trebuia să, mă, să ia măsurile necesare pentru a ține cont de interesul copilului. Tribunalul respectiv trebuie să suspende custodia uh, sau tute- uh, tutela dacă părinții nu sunt în stare să își exercite uh, drepturile de drepturile părintești și deci uh, tribunalul respectiv trebuie să numească un uh, tutore. Iată, am, citit, uh, am citat codul civil german care se aplică atât cazurilor naționale cât și cazurilor transfrontaliere. Aș dori să mă informez în legătură cu un alt aspect, respectiv că în octombrie 2015 capacitatea juridică de a acționa în acte, uh, în proceduri juridice, uh, a, vârsta a fost crescută de la 16 până la 18. De ce s-a procedat astfel în momentul în care atât de mulți copii uh, au sosit în Germania? De ce s-a ridicat această vârstă pentru capacitate juridică, maturitate juridică? Ei bine, pentru a Uh, pune uh, accentul pe uh, faptul că serviciile pentru copii și pentru tineret trebuie să dobândească întâietate. Ceea ce înseamnă că un minor trebuie să fie tratat mai întâi ca un, un copil. Deci un copil care are nevoie de grijă, de protecție, inclusiv de reprezentare prin intermediul unui tutore, în cazul minorilor neînsoțiți. Um reprezentantul care hotărăște dacă copilul uh, e bine reprezentat în aceste uh, proceduri. Asta înseamnă că minorul nesoțit este în primul rând un minor uh, și după aceea un cetățean străin. Eu am fost uh, uimită când am participat aici în decembrie la o conferință pentru că credeam că toată lumea gândește ca mine și am uh, constatat cu supoare că uh, poziția noastră a Germaniei este puțin diferită de cea altor state membre. Dar eu, uh, în calitatea mea de judecător al familiei, cu definițiile pe care le avem la dispoziție, uh, îmi dau seama că fiecare minor nesoțit are nevoie de un tutore, deci avem nevoie de o uh, abordare dublă, deci uh, abordarea bazată pe uh, dreptul civil și apoi abordarea legată de legislația legată de cetățenii străini. Apoi se mai pune problema copiilor care ajung în Germania. Deci autoritățile respective Uh, încredințează copilul uh, pentru o lună într-un centru de îngrijire, după care copilul este uh, luat în grijă de o altă instituție. Cine reprezintă copilul? În primul rând, aceste două autorități la care mă refeream înainte, deci prin rege, aceste autorități trebuie să uh, acționeze, deci au puterea să uh, acționeze în calitate de prim reprezentant al copilului. Deci, uh, oficiul pentru tineret reprezintă copilul uh, și trebuie să informeze și instanțele judecătorești în legătură cu prezența copilului. Ce face Tribunalul uh, pentru Familie? Înceapă, uh, el lanseze proceduri Uh, de încredințare când primește uh, informații de la autoritatea uh, de realocare, însă vă pot spune că pot, pot apărea și dificultăți câteodată, chiar copiii sau rudele copiilor sau cunoștințele copiilor ne, ne informează. în legătură cu prezența unui copil neînsoțit care are nevoie de o uh, protecție urgentă. Deci uh, suntem uh, informați că copilul are nevoie urgență de un tutore. Dar, în general, atunci când redistribuirea s-a făcut și când statutul copilului în țara respectivă a fost clarificat, e mai bine ca tribunalul să fie informat doar atunci. Câteodată uh, e posibil să fie implicați și părinții, pentru că părinții s-ar putea să nu fie prea departe. Verificăm documentele, dar în aceste cazuri nu avem prea multe documente la dispoziție și aici ajung, ajung la problemele cu care ne confruntăm. S-a vorbit deja despre acest lucru, lipsa de documente, ceea ce face ca evaluarea vârstei să fie foarte dificilă. Nu știm dacă avem de-a face cu un minor și apoi să mai pune o întrebare dacă, de fapt, părinții nu ar putea să-și exercite drepturile părintești uh, pentru o perioadă mai lungă de timp. Majoritatea acestor copii uh, neînsoțiți au contacte regulate cu părinții. Că e vorba de părinți care se află în Siria, în Turcia sau oriunde ar fi, prin uh, calculatoare, prin intermediul calculatoarelor și al telefoanelor. Mă întreb dacă e suficientă pentru exercitarea drepturilor părintești sau uh, Uh, avem de-a face cu o situație în care părinții nu pot să-și exercite drepturile părintești. Eu cred că așa este. Deci nu doar uh, un telefon uh, poate se, să se substituie autorității părintești. Apoi părinții încredințează copiii unor rude în Europa și copiii au cu ei documente scrise de părinți în acest sens. Uh, întrebarea este însă dacă ruda respectivă poate să reprezinte copilul doar prin această împuternicire în scris. De altfel, nimeni nu se așteaptă. Deci, în majoritatea unor astfel de situații, Tribunalul Familiei uh, suspendă drepturile părintești și numește un tutore. Mi s-a pus întrebarea cine plătește. Curtea plătește, de justiția plătește pentru acest, acest tutor, pentru că în majoritatea uh, cazurilor nu avem uh, de-a face cu rude ale copilului, ci numim uh, un tutore profesionist, să zicem, care reprezintă copilul în toate situațiile și în toate deciziile când se consideră că e necesar. Uh, apoi se pune întrebarea dacă e bine să depunem o uh, solicitare de azil pentru copil sau uh, ar trebui ca copilul să fie doar înscris la o școală, dacă ar trebui să se ceară reunificare familială, care sunt măsurile, care, care sunt motivele care sunt importante pentru autorități, în legătură cu care trebuie să le informez. Accept decizia în legătură cu autoritățile pentru străini ar trebui să depună apel pentru copilul respectiv, apoi eh, cererile pentru uh, sprijinul financiar. Copilul s-ar putea să afle într-o situație în care uh, trebuie să fie operat, de exemplu. Trebuie luate decizii de formare, de pregătire, de învățământ și toate aceste decizii trebuie să fie luate pentru copilul respectiv. Deci, tutorele trebuie să fie, să aibă tot felul de uh, competențe de pedagog, dar să fie și informat în legătură cu contextul uh, cultural din care provine copilul. Și apoi trebuie să cunoască foarte bine și legislația privind uh, străinii. Și trebuie să aibă toate aceste competențe pentru a reprezenta uh, copilul în mod optim. Trebuie să aibă și consecințe lingvistice, dar în majoritatea cazurilor uh, tutorele nu uh, vorbește limba copilului și se apelează la interpreți. Eu nu vă pot uh, prezenta decât de situația din orașul meu. Am avut uh, situații în care a fost foarte greu. Am vorbit cu o colegă de la München care mi-a spus că are de-a face cu 400 de uh, programări pentru un tutore uh, zilnic. Nu mai știm unde să-i cotăm pe acești tutori, dar uh, situația se îmbunătățește și avem uh, tot mai mulți astfel de uh, tutori la dispoziție. Există o propunere în legislația germană în curs pentru că autoritatea de uh, redistribuire ar trebui să facă cererea de azil dacă se consideră că uh, copilul are, are nevoie de un astfel de statut. Uh, cererea trebuie să fie făcută într-un timp optim, însă există și temeri că autoritatea care a reprezentat copilul în prima etapă să nu fie suficient de calificată, de formată. Nu mai am timp la dispoziție. Câteva cuvinte în legătură cu minorii neînsoțiți și problema acestora, care sunt reprezentați uh, juridic pe baza unui, uh, unei căsătorii, uh, deci cu un copil în vârstă. Uh, există posibilitatea, există o cerere acum în Germania pentru ca un copil uh, cu vârsta între 16 și 18 ani care a fost căsătorit să fie considerat totuși un minor, minor nesoțit, chiar dacă ar putea să fie reprezentat de către partenerul său. Deci, soluția uh, ar fi să avem mai mulți tutori mai calificați, mai bine pregătiți, să fie numiți mai repede. Ne aflăm pe calea cea bună și cred că E foarte important să-i ajutăm pe acești copii și să-i ocrotim. Nu putem vorbi de o protecție totală, dar e important să tindem spre o protecție maximă. Mulțumim doamnei uh, judecător uh, Erbă Luneman pentru că ne-a prezentat provocările juridice. Vă pot spune că și în Suedia am primit mai mult de 100 de fete care au uh, fost căsătorite și care unele aveau chiar copii. E o provocare juridică imensă și primările încearcă să găsească opțiuni pentru a ieși din uh, impas și avem nevoie de certitudine juridică, să vedem cum putem uh, adresa aceste provocări. Um, îi dau cuvântul domnului uh, Verstegen, care este manager general al Fundației Nidos. Mulțumesc frumos, doamnă președintă, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat că pot să vă povestesc cum uh, rezolvăm noi problema tutelei în uh, țările de jos. Este un sistem în care credem din tot sufletul și o să încerc să vă explic de ce. Nidos este o instituție de tutelă pentru vreo 6.000 de minori neînsoțiți, o instituție la care lucrează doar profesioniști, și putem să tratăm, să ne ocupăm de acești 6.000 uh, de copii, dar într-un an uh, am primit cu 3.000 de copii decât aveam înainte și tot am reușit să uh, facem față. Dați-mi voie să vă explic cum. 85% din copiii noștri vin din țări uh, aflate în război, Siria, Irak, Afganistan și Eritrea. 85% dintre copiii noștri, deci nu doar refugiați economici, și toți au nevoie de protecție. Cum funcționează în țările de jos? Ei bine, în ceea ce privește Europa, pot să vă spun și legat de asta ceva, fiindcă am încercat să cooperăm cu alte instituții de tutelă din Europa, Împreună uh, am fondat organizația ENGI, I, o găsiți pe internet, .ng.eu. Uh, în Europa uh, e importantă și definiția, pentru că Pot să vă spun ce este tutela în țările de jos, dar în alte țări lucrurile stau altfel. De aceea avem nevoie de o definiție puternică, unitară și știu că există ceva proiecte în acest sens la nivelul uh, Comisiei Europene. Definiția din uh, țările de jos, ei bine, haideți să vă spun definiția simplă cu care lucrăm noi. Și adică uh, suntem răspunzători și dăm socoteală pentru bunăstarea copiilor noștri. Adică avem aceeași putere ca și părinți, dar și aceeași răspundere ca și părinții. Deci trebuie într-adevăr să avem grijă de ei. Nu e vorba doar de reprezentare legală, juridică, ci și despre îngrijirea lor. Sănătate, educație, proceduri juridice. Răspundem de toate aceste lucruri. Ne, trebuie să ne asigurăm că se fac așa cum trebuie. Nu noi le facem pe toate, ci noi gestionăm fiecare caz în parte. Uh, Câteva lucruri în plus despre NIDOS. Suntem independenți, suntem un ONG plătit de guvern și totuși putem fi un ONG. Noi credem că este important ca instituția de tutelă să fie uh, independentă, pentru că uneori interesul copiilor poate fi diferit față de cel al guvernului și așa mai departe. Deci e bine să existe un um, tutore independent la mijloc. Noi suntem numiți de un judecător. Un pic uh, seamănă cu ce a explicat colega din Germania. Un copil care ajunge în țările de jos fără părinți are nevoie de o tute, un, un uh, tutore. Uh, deci ne numește un judecător și legea spune ce trebuie să facem. Trebuie să asigurăm dezvoltarea corespunzătoare a copilului. Dacă aceasta este periclitată, trebuie să intervenim. Și asta facem ajută faptul că acest lucru este uh, legiferat, e pus în lege, pentru că una e practica și alta e teoria. Acest lucru ne ajută, ne dă o poziție puternică atunci când vine vorba despre protecția drepturilor copilului și noi suntem supravegheați. Deci suntem o instituție de tutelă. Uh, vreo 600 de oameni lucrează în această instituție și suntem supravegheați, de monitorizați de Inspectoratul pentru Tineret. Trebuie să fim organizați profesional, avem un certificat, suntem auditați anual. Uh, tutorii noștri trebuie să câștige puncte, ca și avocații, an de an, să studieze și așa mai departe. Deci, sunt toți uh, experți cu uh, uh, cu experiență. Îi uh, formăm, uh, au diplomele necesare, Eh, explicăm care e situația, care e diferența față de copiii olandezi, pentru că există o mare diferență și încercăm eh, să lucrăm metodologic. ce e foarte special pentru o organizație profesională este faptul că uh, iei decizii foarte importante pentru copil, dar nu de unul singur, ci în echipă. Ești supravegheat de un manager, ești sprijinit de colegi, de consilieri juridici sau de psihologi din cadrul organizației. Deci nu trăiești într-o bulă. Și, totodată, învățăm unii de la alții dar uh, auzi de la colegi, de la parteneri și ce nu faci bine și cum să te corectezi. În ceea ce privește sistemul și poziția uh, instituției de tutelă în uh, sistem, țările de jos sunt foarte bine organizate. Deci este o organizație pentru minorii neînsoțiți, pentru toată, uh, toate țările, întreaga, uh, întregul teritoriu al țărilor de jos. Uh, copiii care vin însoțiți trebuie să ajungă la un centru de, um, solid, un centru de primire în nord, dificil de găsit, dar îl găsesc și acolo solicită azil. Și în prima zi, în prima clipă în care ajung acolo, se întâlnesc deja cu um, tutore cu un tutore și uh, am vrut să vă explic asta pentru că în alte țări, cum e uh, Germania, poate nu te întâlnești cu tutorele din prima zi. Uh, Noi am văzut, de exemplu, că fetele sosite în Nigeria în uh, țările de jos din Nigeria și au, care au solicitat azil uh, au ajuns toate în prostituție, nu doar în țările de jos, ci și în Belgia și în alte țări. Iar ministrul responsabil a fost întrebat în Parlament ce faceți să nu se întâmple asta. Și el au zis, păi nu fac eu, există un tutor, ei ar trebui să facă. Și ei au venit la noi și am zis, da, suntem responsabili de ele. Noi știam de șase, însă presa scria de 250 și apoi am auzit de fetele din Belgia care se prostituează și așa mai departe și ne-am dat seama atunci că aceste fete au dispărut înainte să ajungă la tutore. De aceea acum suntem acolo din primul moment și vedem ce copii sunt vulnerabili, ce copii ar putea ajunge victime ale traficului și, odată identificați, luăm măsuri din primul moment. Adică, copiii de până în 15 ani sunt plasați în familii uh, de, de plasament, familii uh, Uh, din Nidos, familii uh, din aceeași uh, cultură, pentru că sunt prea vulnerabili să meargă la centrele mari pentru copiii solicitanți de azil. Al doilea lucru pe care îl facem, dacă ești o victimă a traficului, există case sigure, speciale, unde poți fi dus. Dacă ești uh, uh, mireasă, copil, uh, și asta este o problemă pentru tine și te putem ajuta. Și o să vă explic uh, imediat cum funcționează, pentru că există diferențe față de alte țări. Deci, un tutor de la început, ca să vadă care, e, care sunt problemele și să vadă unde se duce copilul. Dacă nu e nimic special, cu un copil se duce la un centru specializat de minori uh, neînsoțiți, e un centru mare, nu ne place, dar nu putem schimba totul. Și asta se întâmplă în primele luni. Acolo există proceduri pentru solicitanții de azil, dar uh, tutorele de acolo, pentru că acolo te întâlnești cu tutorele și el te pregătește este, uh, are loc și un consult medical și la sfârșitul lunii uh, încep să înțelegi dacă poți să rămâi în țările de jos sau nu. Și dacă poți rămâne, atunci tutorele se ocupă de următoarea etapă a șederii tale și uh, ești uh, mutat în uh, mici unități locative sau din nou în uh, familii de plasament. Tutorele se ocupă uh, pentru găsirea locației potrivite și intervine dacă nu e totul în regulă. Apoi te urmărește să vadă cum te dezvolți. Oriunde locuiesc acești copii, noi ne întâlnim cu ei lunar, vorbim cu ei să vedem ce fac, vedem cum se dezvoltă, cum merg la școală și așa mai departe. Și intervenim dacă e nevoie de vreo schimbare. Toate aceste lucruri sunt făcute de profesioniști care știu cum să câștige încrederea acestor copii, fiindcă e foarte important. Ei vin din situații extrem de dificile, Aș vrea să vă explic mai multe despre asta, dar văd că am ajuns la sfârșitul prezentării mele, așa că o să închei. De ce este nevoie? E bine, analizând situația din Europa și din țările de jos, este necesar ca fiecare copil să aibă un tutor cu experiență, un profesionist. Și fiecare relocare, fiecare locație a unui copil să țină seama de drepturile și de interesul copilului în primul rând, iar copiii trebuie să poată fi puși într-o familie de la început, iar dacă nu, în centre specializate pentru primirea acestor copii. Cu cât ele sunt mai mici, cu atât mai bine. Mulțumesc frumos! Uh, mulțumesc frumos, Tim Vestegen de la Fundația NIDOS. Sper că materialele noastre, care sunt excelente, pot fi puse la dispoziția colegilor, fiindcă sunt foarte importante pentru munca noastră. Înainte să-i dau cuvântul lui Omid, aș vrea să dau cuvântul uh, participanților pentru întrebări către uh, uh, Vicencio Bianco, el trebuie să ne părăsească, are un avion. Am o listă lungă de vorbitori, dar vă rog să interveniți doar cei care doriți uh, să discutați direct cu domnul Bianco. Barbara Spinelli, două minute maxim, vă rog. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnule Bianco. Aș dori să vă adresez o întrebare Cu privire la ceva ce a spus, adică um, ați felicitat uh, armonizarea politicilor europene în materie de azil. De fapt, uh, e o sabie cu două tăișuri această armonizare, fiindcă dacă ținem seama de noile, noul regulament propus de comisie și de directivă, vedem că armonizarea este una care merge în jos, adică nu mai uh, putem pune în practică cele mai bune practici în diverse țări și mă gândesc în special la chestiunea abordată în regulamentul privind calificările, unde durata uh, sejurului pentru beneficiari și pentru cei care pot beneficia de o, o protecție uh, temporară a fost redusă de la 3 ani la 1 an, în timp ce în prezent, în diversele state membre, termenele sunt mult mai generoase, de exemplu 5 ani de fiecare dată în Italia. Și este un lucru bun ca uh, să existe o, un nivel de egalitate. Deci există un risc de armonizare în jos. Apoi mai e și faptul că protecția poate fi suprimată și atunci, oricum, există verificări recurente pe baza listei unor liste sigure care nu sunt neapărat sigure, fie ele naționale sau europene. Așadar, sunt curioasă ce părere aveți despre acest lucru. Și apoi, uh, ați mai elogiat și operațiunile de salvare de-a lungul coastelor italiene. Iar luni, domnul Ligeri, director al Frontex, a făcut o declarație spunând că operațiunile de salvare, mai ales cele realizate de ONG-uri, nu se vor mai face pentru a combate mai bine traficanții, pe cei care facilitează transferul. Mulțumesc! Într-adevăr, uh, am vorbit de armonizare ca fiind un lucru pozitiv și o să vă spun de ce, pentru că eu cred că în ceea ce privește criteriile care permit recunoașterea dreptului de azil pentru o persoană sau nerecunoașterea acestuia, uh, există lucruri criticabile. Există criterii foarte variabile de la o țară la alta. Țări care recunosc dreptul de azil pentru sirieni și țări care nu recunosc dreptul de uh, azil pentru afgani sau pentru sirieni. Deci, dacă există mai bună armonizare în acest domeniu, ar fi un lucru bun. În ceea ce privește chestiunea pe care ați adus-o în discuții, criteriile, posibilitatea de revocare a unui, unei forme de protecție, uh, și propunerea mea pentru o largă majoritate, aceste idei uh, au fost susținute de mulți eurodeputați europeni, deci armonizarea este ceva pozitiv, dar, evident, trebuie ca ea să se facă într-o direcție care să evolueze. În ceea ce privește al doilea punct, și eu m-am întâlnit cu directorul uh, Frontex, domnul Geri, la Catan, în Catania, îmi cer scuze, uh, Acolo sunt uh, niște imobile unde are sediul Frontex și alte agenții uh, precum Europol. Și noi ne-am gândit Evident, da, uh, sediul Frontex a fost stabilit în Polonia și respectăm acest uh, uh lucru, dar uh, acest lucru s-a făcut din uh, criterii geopolitice. Iată acum uh, există o structură operațională care își are sediul în orașul meu și sunt de acord cu directorul pe un punct. Trebuie să, ne, să evităm ca operațiunile de salvare să nu se facă în apele teritoriale ale Libiei. Uh, domnul Ligeri spunea că sunt anumite ONG-uri care, practic, sunt văzute de pe coastele libiene uh, um, atunci când acționează și atunci uh, operațiunea devine cu totul altceva. Sunt uh, convins că trebuie să există salvări pe mare în orice situație și s-au făcut progrese majore față de acum câțiva ani. Putem evident discuta despre faptul că astăzi anumite ONG-uri organizează plecări ale migranților practic încă de pe teritoriul libian și uh, salvarea se face în apere teritori- uh, în afara apelor teritoriale, iar atunci nu mai vorbim de salvare, vorbim de altceva vă dați seama atunci când uh, există o organizație în anumite țări care facilitează un coridor, un culoar umanitar, și apoi se beneficiază de dreptul de azil, ei bine, uh, putem găsi operațiuni mai puțin costisitoare. Mulțumesc, până doamna președintă. Dați-mi voie să vă aplaud. Din păcate, trebuie să ne părăsească domnul Bianco. Uh, am avut o delegație oficială a Libe anul trecut către uh, Lampedusa, care a văzut și operațiunea uh, Mare Secura și am vizitat câteva ONG-uri care lucrau cu respectarea tuturor legilor internaționale și salvau vieți, fiind foarte frustrați de faptul că nici relocarea, nici uh, Uh, celelalte măsuri luate de statele membre nu funcționau așa cum trebuie. Avem căi juridice, dar uh, ei spuneau că nu se pun în aplicare așa cum trebuie. Și trec uh, imediat la ultimul vorbitor, dar nu cel din um, urmă, Omid Mahmudi din Suedia, fondatorul organizației suedeze pentru minorii neînsoțiți. Jag börjar med att tacka att jag har fått möjligheten att komma Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să iau cuvântul și să mă exprim pentru a milita pentru o conviețuire pașnică. E un moment uh, deosebit pentru mine, pentru că vin din Afganistan, eu aparțin unui grup etnic și anume Azari e un grup foarte expus, chiar la frontieră, și pot să vă spun că la momentul respectiv a fost foarte greu să ne descurcăm, pentru că viața nu mai valora mare lucru, toată lumea era în armată, așa că eu am avut ocazia să scap și a fost o a fost o adevărată șansă. Am fost refugiat, am venit din Afganistan înspre Suedia în 2011 și apoi am scris o, o carte intitulată Criminalii Inocenți în care descriu țara mea de origine și motivele pentru care am fugit și cum am ajuns în Suedia și cum am stabilit în Suedia. După care am început să mă gândesc și la ceilalți copii, copiii minori neînsoțiți, uh, grupuri mari de tineri care au experiența vieții, care au trăit diferite lucruri, care vin din diferite țări, din lumea întreagă, ceea ce înseamnă că, în fond, astfel de tineri pot veni din 82-83 de țări diferite, vin cu toții în Suedia și aduc cu ei diferitele experiențe pe care le-au trăit. Și m-am gândit că ar fi bine să creăm o astfel de asociație pentru a putea uh, avea toate aceste talente împreună și pentru a ajuta. Și am creat această asociație pentru tineri minori neînsoțiți. Și printre ei am ajutat copii, delicvenți. Um, e adevărat că au fost mai uh, uh, multe fete decât uh, băieți care soțau în Suedia și am scris o carte pe acest subiect. Iar apoi am lucrat și la anumite filme documentare, am lansat o întreprindere, în așa fel încât să putem avea un impact mai eficient, mai pregnant asupra societății suedeze. Și pot să vă spun că această întreprindere se concentrează pe însoțirea și dezvoltarea proiectelor și a ideilor în domeniu. Am lucrat de 5 ani de zile în această branșă și pot să vă spun că un tânăr refugiat care a venit acum 5 sau 6 ani poate să se integreze și să obțină un loc în societate. Refugiații care ajung în Suedia, chiar a doua zi după sosire, pot să înceapă să contribuie la societatea suedeză. Asociația noastră este condusă chiar de către tineri și obiectivul nostru este să avem o voce, o voce care să fie ascultată, în așa fel încât noi soții să fie cât mai repede integrați în societate pentru ca să aibă șansa să, să uh, contribuie la dezvoltarea ei. Iar ideea noastră este să dezvoltăm asociații locale, am de, uh, făcut astfel de asociații 5 la număr pentru a acoperi tot teritoriul suedez. Și în momentul de față, noi, după, la un an după sosire, ne-am dorit să creăm 5 asociații, dar iată că acum avem 16 la număr și acoperim diferite subiecte, cultură, mass media și așa mai departe. În așa fel încât să poată participa la dezbaterile din societate. Și e clar că minorii neînsoțiți reprezintă o problemă dar ce observăm? Observăm că există aici două persoane care au fost la viața lor minori neînsoțiți, eu și încă o altă persoană din sală. Și pentru o astfel de dezbatere, cred eu că ar fi trebuit să avem mai mulți tineri care să fi trecut printr-o astfel de experiență. Pentru că noi vorbim despre ei, dar uh, cred eu că ar fi trebuit să le dăm posibilitatea să fie de față și să-și exprime punctul de vedere, să-și apere situația sau uh, punctul de vedere. În 2011 am uh, fost plasat împreună cu alți 700 uh, de copii într-un centru pentru tineri și printre noi, um, uh, după câțiva ani de zile, unii au ajuns să, să facă studii, sunt dentiști, sunt avocați și așa mai departe. Am fost doar băieți în centrul respectiv, nu au fost fete. Așa că, în fapt, noi suntem o șansă și o resursă chiar mai întâi pentru noi înșine și o șansă și o resursă pentru întreaga societate, deși multă lume în continuare crede că noi suntem uh, o povară. Dar nu uitați că în țările nordice se trăiește din ce în ce mai mult, longevitatea este mare, copiii sunt mai puțini la număr și dacă vrem să avem o societate durabilă, ceva trebuie făcut. Apoi, mai sunt diferite categorii de persoane care sosesc. Și trebuie să conviețuim în momentul în care ești tânăr și vrei să scapi de grupuri teroriste, de zone de conflict, de război, uh, dacă se închid frontierele, e bine, tinerii aceștia nu vor mai ajunge nicăieri, nu vor putea să plece nicăieri. Și cei care au posibilitatea să plece, s-ar putea la un moment dat să moară chiar în țările de origine, pentru că sunt din ce în ce mai multe grupuri teroriste în țările de origine. Ultimul studiu realizat recent demonstrează că în Afganistan 50% din municipalități și comune sunt conduse, de, sunt uh, în mâinile teroriștilor. Și apoi, mai avem și un alt obiectiv, și anume să salvăm viețile celorlalți. Sunt oameni care se sacrifică și își trimit copiii tocmai pentru că vor să-i salveze. Și acum în Afganistan teroriștii spun, bun, în momentul în care uh, ucizi la întâmplare, ești o persoană bună și ai să ajungi în paradis. Și dacă um, uh, ucizi 21 de uh, azarii, atunci ajungi în paradis. Uh, nimeni nu-și părăsește țara sa de origine așa, din distracție sau din plăcere. Nu. E o chestiune de viață și de moarte. Și în Afganistan, uh, războiul uh, durează de multă vreme. Încă din anii 1980 până în prezent a tot fost război acolo. La momentul respectiv, în momentul în care regele a fost asasinat de sovietici, 63% din azarii au plecat în Iran și au trăit acolo în condiții groaznice, pentru că nu aveau niciun fel de drepturi, nici măcar drepturile de bază fundamentale și au încercat să fugă din Iran și să se întoarcă înapoi în Afganistan pentru a evita rasismul, doar și acolo există o discriminare imensă. Uh, în continuare și astăzi au fost uh, considerați drept trădători de patrie. Și mulți din acești oameni au preferat să ajungă în Europa și au descoperit o societate demnă, Oamenii aceștia vin prin tranzit, uh, pleacă din Afganistan și ajung, tranzitează prin diferite țări și ajung în Europa. Însă, nu uitați că în Afganistan există niște coduri specifice dacă vrei să supraviețuiești. Trebuie să fii în măsură să te aperi față de teroriști, față de pedofili, de tot felul de alte amenințări. Așa că uh, e nevoie de un adevărat instinct de supraviețuire. Dacă rămâi acolo, nu ai nicio șansă de supraviețuire. Trebuie să fugi de acolo. Sau atunci te alături grupurilor teroriste. Și în acest caz uh, nu mai vrei să mai îmbunătățești lumea sau să faci ca lumea să fie mai bună. Iar unii preferă să fugă pentru a-și găsi un loc de muncă în altă parte pentru a trimite bani familiei, în așa fel încât familia să poată să supraviețuiască. Și există și astfel de persoane. Tocmai de aceea vă prezint diferite categorii, oameni care s-au confruntat cu vremuri grele. Eu când am ajuns prima dată în Suedia, aveam un obiectiv clar – și anume să obțin un permis de ședere permanent. Și am muncit, am lucrat, am învățat, am vrut să mă integrez în societatea suedeză. Și când am primit această, uh, acest permis de ședere, mi-am îndeplinit obiectivul și am vrut să mă uh, instalez, să creez o întreprindere, să creez o asociație. Am vrut să fac tot ceea ce îmi stătea în putință pentru a contribui, la rândul meu, la societatea suedeză. Iar legile care blochează solicitanții de azil sunt uh, legi care pun probleme pentru că, în fond, blochează și uh, emiterea unor astfel de permise de ședere permanente. Mi s-a epuizat timpul și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această contribuție și pentru faptul că ne transmiteți această energie și faptul că ați tras astfel de concluzii uh, pertinente. Noastră sunteți un exemplu viu al faptului că o organizație poate să funcționeze și că motorul, forța care vă împinge pentru a ajuta pe tineri și dorința de a vă integra și de a contribui în societate e ceva absolut exemplar. The time. And, uh, I will, uh, give... Acum, din motive de timp, am să dau mai întâi cuvântul doamn, Lordului Salei. Very interesting, very helpful. Mulțumesc, această intervenție a fost foarte utilă. O întrebare cu privire la tutelă. Mă întreb de unde provin tutorii. Uh, există tutorii la dispoziție dinainte sau îi recrutați și apoi îi formați? Și apoi o întrebare pentru domnul Mahmudi. Uh, intervenția lui mi s-a părut extraordinară. Noi, la Casa lor am publicat un raport cu privire la situația copiilor nensoțiți. Și mm, am avut și noi un uh, tânăr, un adolescent afgan care a sosit în Regatul Unit, uh, care trecuse printr-o experiență extrem de traumatizantă. Însă, el a spus că ce i s-a părut uh, cel mai greu că uh, i s-a părut că mm, E, pentru el cel mai greu era ca ceilalți să înțeleagă complexitatea și dificultățile unei societăți uh, precum uh, cea din Afganistan. Știți că uh, câteodată un copil, dacă este trimis înapoi la, în Afganistan, el se confruntă cu două probleme. Ori este trimis la talibani, ori familia lui sau el poate să fie pedepsită sau pedepsit. Și e o problemă care afectează pe copiii din Afganistan, care sunt în majoritate băieți. Sau credeți că e o problemă care afectează și fetele într-o societate în care fetele fac obiectul unei represiuni foarte grave? Aș dori să ne spuneți ce credeți. Mulțumesc, Lorsoli. Aș dori să dau cuvântul doamnei Erbă Cluneman pentru a răspunde la întrebarea privind uh, tutorii și apoi uh, dumneavoastră. În sistemul german, judecătorul este cel care hotărăște mm, dacă e vorba, deci dacă copilul este încredințat unui tutore profesionist sau dacă se optează pentru o persoană care după aceea este uh, formată. S-ar putea ca să existe persoane care provin din uh, aceeași țară de origine și care se află într-o situație uh, mai privilegiată. Mai avem și un sistem special în Berlin, de exemplu, în care juriștii sau alți profesioniști care lucrează în, la oficiul pentru tineret pot deveni uh, tutore, de exemplu. În orice caz, tribunalul uh, supraveghează situația. Da, Uh, noi avem uh, uh, lucrători sociali. La Nidos am organizat un curs de 10 zile, după care o astfel de persoană mai primește formare în următorii ani. Aș dori să mai adaug că în revizuirea pachetului azil, pe baza raportului Grisbeck, din mandatul precedent cu privire la minerii, minorii nesoțiți. Deci noi, prin această reformă, încercăm să îmbunătățim uh, aceste condiții de a deveni uh, tutore, pentru a evita abuzurile, pentru a ajunge ca copiii să ajungă în ghearele unor persoane cu antecedente penale sau care ei ar putea abuza. Deci e unul din aspectele de care ne ocupăm. Și acum trec la cealaltă întrebare a dumneavoastră pentru a-i da cuvântul lui Mahmudi. Mulțumesc că uh, Sigur că există zone sigure în Afganistan care pot fi considerate sigure, dar ele sunt de fapt adevărate închisori unde domnește discriminarea. Noi nu putem vorbi despre o țară în care uh, e valabilă sau domnește egalitatea între sexe. În centrul Afganistanului uh, situația este relativ sigură, dar, de exemplu, mm, nu poți uh, călători Uh, în alte regiuni din Afganistan. Deci uh, grupul meu, de exemplu, etnic, uh, nu poate nici măcar să călătorească în alte regiuni din Afganistan pentru că o persoană din minoritatea mea poate să fie răpită sau poate fi chiar și uh, decapitată. Uh, îmi amintesc că, că s-a întâmplat chiar cu un copil. I s-a pus întrebarea uh, cărui grup etnic aparții. A dat răspunsul uh, greșit și copilul a fost decapitat. Ă, cei care vin în Europa din Afganistan o fac din două motive. Să nu uităm ă, că călătoria este foarte dificilă și pentru femei ă, este extrem de dificilă. Și am mai făcut trimitere la acest aspect, cum o fetiță de 15 ani a încercat să fugă Uh, însă când uh, a ajuns în Grecia deja avea uh, doi copii pentru că a fost violată în timpul călătoriei. Și de aceea nu prea multe fete um, au curajul să înceapă o astfel de călătorie. Și apoi mai există și un motiv cultural. Bărbatul este cel care lucrează pentru familie. Și teroriștii se orientează cu precădere înspre băieți, vor să recruteze tineri, adolescenți. un uh, tânăr uh, care a fost răpit în uh, Norvegia, deci care a fost respins din Norvegia, în 2016 a, devin, a devenit terorist. Este în Siria astăzi și a devenit terorist. Ceea ce dovedește că tinerii care sunt expulzați, care sunt trimiși înapoi, nu au nici o șansă de supraviețuire. Ori ajung să fie chiar criminali, teroriști sau Ehm, sunt pedepsiți. Mulțumesc și acum doamna Chinici. Mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc uh, experților pentru prezentări, oaspeților noștri. Ana Maria a vorbit despre intergrupul nostru, mulți colegi sunt prezenți uh, în sală. Noi am dorit înființarea acestui uh, intergrup pentru ca în miezul politicilor europene să se afle uh, interesul uh, principal al copilului. E un subiect care pe mine mă preocupă foarte mult. Însă aș dori să mă refer la un studiu pe care UNICEF l-a publicat doar în urmă cu câteva ore și care conține câteva cifre foarte interesante în legătură cu dimensiunea sau amploarea problemei. Numărul copiilor migranți crește, iar În 2016, 700 de copii minori, de, co- de minori au murit uh, într-un spre Europa, iar în ianuarie 40 de copii uh, și-au pierdut viața. Doar în luna ianuarie. E o catastrofă, e o tragedie uh, în care și noi avem o răspundere imensă, pentru că, așa cum s-a spus, uh, migranții minori sunt copii și avem o răspundere imensă față de copii. Deci, acum aș dori, pe scurt, să pun câteva întrebări uh, invitaților noștri. Aș dori să întreb ce cred în legătură cu regulamentul uh, de la Dublin și despre reforma sistemului de azil. azil. Pentru că noi nu schimbăm criteriile pentru faptul că cererea de azil trebuie să fie depusă în uh, țara de sosire, în prima țară pentru că asta înseamnă că un minor nesoțit ar uh, putea dori să, mm, să, să părăsească această țară. Apoi aș dori să spun că ar trebui să acordăm asistență medicală, juridică uh, acestor uh, migranți minori, dar e foarte important mai ales să-i pregătim pe cei care ajută pe acești uh, minori, nu numai la primire, ci și pentru alte tipuri de asistență. Eu vin din Italia și vă pot spune cu plăcere, cu satisfacție că a existat un memorandum de înțelegere care a fost semnat de către Ministerul de Justiție, Ministerul de Interne, în care se vorbește despre un uh, uh, grup de tutori voluntari care, bineînțeles, că ar trebui să facă obiectul selecției și apoi să fie pregătiți. Deci, întrebarea e că trebuie să nu, înțel- să, să nu uităm că vorbim cu minori nesociți, nesociți care până la urmă sunt copii. Doamna Corața Bild, aveți uh, o experiență în legătură cu cooperarea cu familiile, familiile de plasament? Sigur că avem astfel de experiență. Avem cam 2000 de copii care uh, se află astăzi în familii de plasament și noi considerăm că uh, rezultatele sunt destul de satisfăcătoare. Nu numai noi credem acest lucru, uh, ci uh, există și studii, deci urmărim situația acestor copii și o universitate studiază și s-a constatat că copiii aceștia se dezvoltă mai bine dacă uh, cresc în astfel de familii. Uh, secretul este ca acești copii să fie cât mai uh, puțini, deci să fie maximum patru. Cu cât e familia mai mare, cu atât e mai greu. Dar în orice caz, există și uh, cealaltă parte a, a problemei. E bine ca copiii să fie incluși în astfel de familii care au aceeași proveniență culturală. Copiii înțeleg deci, cum funcționează noua societate și așa mai departe, dar mm, există și o altă problemă pentru că avem nevoie de un tutore pentru că trebuie ca familiile respective să fie ajutate, să fie sprijinite și trebuie și să intervii, pentru că câteodată familiile se descurcă, dar nu este chiar așa de ușor precum pare. Câteodată familiile nu înțeleg uh, cum Mm, sunt băieții, uh, fetele sau așa mai departe, dar câteodată poate chiar au sentimente negative sau intenții negative și cred că trebuie să fii bine pregătit, să fii un adevărat profesionist pentru a identifica problema, să vezi ce se întâmplă. Avem o metodologie specială pentru a analiza situația acestor, acestor uh, familii. Pentru noi, pe locul întâi, uh, vine securitatea copiilor. Sigur că mm, nu sunt doar cuvinte, vorbe goale, trebuie să supraveghezi dacă sistemul este supravegheat supravegheat funcționează minunat, dacă nu, atunci poți avea probleme grave. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul domnului uh, uh Jack Medifson din Estonia, președintele Partidului PP din Estonia. Uh, dragi colegi, foarte pe scurt, nu o să mai atrag <laughs> concluzii, cred că vă bucurați toți, dar lista este încă lungă. Da, mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Am doar două întrebări pentru domnul Mahmudi. Cu toții constatăm că în Europa și știm cu toții că Suedia a luat foarte mulți uh, astfel de copii de minori neînsoțiți. Însă, dacă ne uităm la uh, felul în care mass media prezintă situația, eu am citit că ar fi probleme noi în Suedia, pentru că uh, sosesc foarte mulți uh, uh tineri care susțin că au mai puțin de 18 ani, însă, de fapt, mai târziu se dovedește că au uh, 24 uh, sau 23 de ani. Deci nu sunt minori uh, sunteți la curent cu astfel de situație? Câte uh, astfel de persoane sosesc și spun că sunt minore fără să fie? Apoi, o a doua întrebare, dacă mă uit la hartă, îmi dau seama că există foarte mulți refugiați care uh, merg doar în Suedia sau în Finlanda sau în Germania și nicăieri altundeva. În Turkmenistan, de exemplu, nu mai există niciun fel de război, însă vin foarte multe persoane din Turkmenistan și uh, nu vor să rămână în uh, Italia sau în Germania sau în țările care sunt mai aproape uh, de Afganistan, dar nu vor decât în Germania sau în Suedia. Vă rog. Mulțumesc. Încep cu a doua întrebare. cam 2,5 milioane de refugiați afgani trăiesc în Iran, cam 3 milioane în Pakistan, Foarte mulți refugiați trăiesc în Tajikistan, în Turkmenistan și așa, în Turkmenistan și așa mai departe. Însă acolo nu există sistemul de uh, permis de uh, ședere de lungă durată. Deci nu știm exact câte astfel de persoane trăiesc în aceste zone. Dacă ne gândim la Pakistan, se spune că e vorba cam de 3 milioane de afganistani care au uh, acte de uh, ședere, ceea ce înseamnă că există foarte mulți afgani în țări uh, vecine. Acum, dacă ne uităm în situația din Europa, în țările precum Germania, Suedia, Finlandia și așa mai departe, uh, Uh, depinde foarte mult de situația pe care o oferă uh, țara respectivă. Suedia are o reputație foarte bună în Afganistan. Uh, se spune de faptul că se respectă mult mai bine drepturile omului, drepturile fundamentale, dar în prezent Uh, Suedia începe și ea să expulzeze uh, refugiații și situația începe să fie și ea cunoscută. În 2010-2011 uh, a fost un val de afgani care uh, s-a, s-a, integrat foarte bine și de acolo i-au făcut foarte multă publicitate țărilor în care s-au integrat, respectiv Suedia și Germania. Uh, unii ar fi putut să rămână în Ungaria, de exemplu, sau în Grecia, dar acolo nu au uh, permis de ședere de lungă durată și riscă să fie expulzați și deci vor să evite o astfel de situație. Acum, pentru a răspunde la prima întrebare, poate că nu e foarte clar care este percepția clară. Nu există încă studii uh, științifice în legătură cu vârsta Uh, unei persoane. Sigur că se fac anumite teste, există medici, uh, însă care critică aceste teste și care spun că nu se poate determina cu, cu mare exactitate, cu mare precizie uh, vârsta unei persoane. Și aici n-am niciun răspund, trebuie să vă spun sincer. Mulțumesc, doamna Wimberg. Mulțumesc. Eu o să vorbesc în limba uh, svedeză. Președinta, vă rog să vă limitați la un minut, pentru că nu mai avem decât 5 minute la dispoziție. Bun, atunci foarte, foarte pe scurt. Aș fi avut foarte multe întrebări, însă colegul din Finlanda, care a vorbit în suedeză, a pus o parte dintre ele. În 2015, dacă ne uităm la situația din Suedia, trebuie să recunoaștem că Suedia e o țară mică și a primit uh, 35.000 de minori nesoțiți <laughs> E vorba de minori nesoțiți uh, cu precădere băieți, adolescenți. Și mă întreb dacă e o diferență atât de mare între bărbații și femei în Afganistan. 2015, 11 bărbați, pentru 11 bărbați a soțit doar o femeie. Trebuie să uh, spunem că avem de-a face cu o problemă uh, care poate fi potențial foarte gravă. Iar în legătură cu experiența dumneavoastră, uh, oamenii fug de război, e clar. Dar cineva a spus uh, că mulți oameni uh, preferă să traverseze multe țări pentru a ajunge într-o țară rece din nordul Europei, de, de exemplu Finlanda, Danemarca, Norvegia și așa mai departe unele țări nu iau decât uh, o proporție foarte mică din acest refugiați. Mi se pare foarte logic. Înainte am spus, am explicat că mulți <coughs> fug pentru a ajunge într-un loc mai sigur. În celelalte țări riscă să fie expulzați și de aceea încearcă să ajungă într-o țară care este sigură în prezent, nici Suedia nu mai este o astfel de țară sigură. Și deci nu mai vin așa de mulți uh, refugiați în uh, Suedia. Situația s-a schimbat. E apoi în legătură cu situația uh, fetelor și a băieților. De ce vin fetele în uh, Suedia? Dacă ne uităm la proporția între băieți și fete, ne dăm seama că e o problemă. Conform mentalității islamice, o fată, dacă călătorește singură, atunci trebuie să fie lovită sau ă, ucisă cu pietre. Dacă o fată ajunge în Europa și apoi este expulzată înapoi în Afganistan, vă dați seama că ieri ea riscă moartea prin delapidare. Uh, deci dacă vă gândiți la situația fetelor și a femeilor, trebuie să găsim uh, căi juridice care să oferă posibilitatea acestor fete să scape de moarte. Mulțumesc! Tack så mycket, Anna-Maria. Jag skulle vilja tacka panelisterna. Jag tycker att vi har pratat om väldigt viktiga saker här idag. Guardianship, skolgång, Berg, mulțumesc foarte mult. Ați spus lucruri foarte importante pentru mine. Ați vorbit uh, despre școlarizare, de uh, pregătire și așa mai departe. Aș dori să vă mulțumesc pentru, pentru prezență. Vorbim despre minorii neînsoțiți, însă și eu vin din Suedia și ca și ceilalți suedezi mă bucur de faptul că și sunt mândră de faptul că acești refugiați vin la noi, pentru că suntem o țară cu perspective pozitive pentru, pentru refugiați. Noi ne ocrotim copiii. Și aici ajung la următorul punct. Uh, când vorbim despre Suedia și celelalte țări, uh, trebuie să spunem că nu ar trebui ca copiii să fie tratați diferit, că e vorba de copii de refugiați sau uh, copii orfani, Uh, sau copii care vin fără, fără părinți. Copiii nu trebuie tratați cu sus, suspiciune. Tuturor trebuie să le asigurăm aceeași protecție. Cred că am reușit în Suedia. Și aș dori să vă întreb cum poate un copil uh, să aibă un viitor uh, fericit dacă nu are permis de ședere pe lung de, de lungă durată? Part of the debate of the... Domnul Lopez Aguiar, mulțumesc, doamnă președinte. Această parte a dezbaterii a fost extrem de interesantă. Apreciem toate contribuțiile, mai ales mărturia evidentă a domnului Mahmudi. Extrem de interesantă, cu siguranță, dar întrebarea mea este pentru dumneavoastră. Domnule Verstegen, pentru că ați dat atenția unui fapt care arată o contradicție între modul în care Uniunea Europeană tratează minorii neînsoțiți și uh, rezoluția sa. Ați avut dreptate că mulți au ajuns în mâinile uh, traficanților, uh, au ajuns în prostituție și așa mai departe. Dar uh, Totodată am auzit de 10.000 de copii raportați de Europol ca fiind dispăruți. Cum se potrivește asta cu modul în care acești minori sunt atrași în acest cerc al exploatării umane și care sunt lecțiile din, pe care dumneavoastră le învățați pentru a preveni acest lucru să se mai întâmple. e ceva enorm. Nu putem prevezi, preveni acest lucru în țările de jos, dar uh, ce am făcut noi e foarte mult. Și anume, am creat aceste case sigure. Um, de exemplu, pentru fetele din Nigeria, toate au dispărut, 100% dintre ele au dispărut înainte și la sfârșitul proiectului 85% erau încă în țările de jos și totodată au fost prinși 69 de traficanți, nu în toate țările de jos, nu doar în țările de jos, ci în toată Europa. Deci e vorba de cooperare între toate serviciile, justiție, îngrijire și așa mai departe și așa poți să faci ceva, dar nu doar în țările de jos, ci transfrontalier, deci nu doar la noi. Așa poți să faci ceva. Dar e ceva de învățat zi de zi. De exemplu, băieții vietnamezi care ajung în țările de jos acum, îi pierdem și pe ei și nu ne dăm seama de ce, dar data viitoare când voi veni aici pot, o să pot să vă explic de ce și cum am oprit fenomenul, fiindcă asta facem noi, dar trebuie să ne dăm seama. Nu e o soluție unică. Și dacă îmi permiteți, să spun de ce aleg țara noastră sau Suedia. Vreau să zic și eu ceva, pentru că s-a întâmplat și în uh, țările de jos. O să fiu foarte scurt. În 2001 am avut aceeași problemă. Ne tot întrebam de ce vin în țările de jos. La noi vina era politicienilor. Uh, pentru, ei spuneau că, uh, uite, Nidos face treaba prea bine și de aceea au început să facă ceva diferit în îngrijirea acestor copii, pentru că lucrurile erau prea bune în țările de jos. Dacă îi întrebăm acum pe copii de ce vă duceți în Suedia sau în țările de jos, același răspuns ni-l oferă. Nu noi am făcut alegerea, ci alții. Noi am fost într-o bulă. Stai uneori într-o bulă, timp de doi ani de zile, cât călătorești. Efectiv, te întâlnești cu oameni care sunt uh, pe fugă și cu traficanți și toți îți spun o poveste. E aceeași poveste, pentru că ești în acea bulă. Și dacă vrei să pui capăt, trebuie să începi la intrarea în Europa. Atunci, tutore, în momentul în care ei intră în Europa, poți să le spui care, în cine pot avea încredere, ce posibilități au și așa mai departe și poți începe o relocare Uh, personalizată. Așa funcționează, dar vă rog, nu opriți îngrijirile. Putem opri fenomenul, dar nu îngrijirea, nu îi scădeți nici calitatea. Ei nu aleg asta pentru că e nu știu ce îngrijire bună, ci pentru șansele pe care le oferă, pentru viitorul lor. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iau ultima rundă de întrebări. Uh, domnul Rodriguez uh, din Spania. Doamna Rodriguez, îmi cer scuze, din Spania. Mulțumesc. Vreau să Mulțumesc foarte mult. Vreau să felicit uh, experții pentru contribuții, că au fost foarte interesante. Două întrebări. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră referitor la faptul că minorii neînsoțiți ar putea să facă obiectul unei detenții de tip administrativ până când se încheie procedura. Și uh, poziția înaltului comisar pentru drepturile omului a fost foarte clară și în niciun caz, în nicio situație, un minor ar trebui să facă obiectul unei uh, detenții. Și Convenția Drepturilor Copilului uh, prevede acest lucru și nu poate fi reinterpretată, pentru că e întotdeauna, detenția este întotdeauna împotriva interesului suprem al copilului. Apoi, o întrebare către reprezentantul Asociației NIDOS. Cum rezolvați dumneavoastră o situație în care o persoană care are un reprezentant legal, este un minor neînsoțit și ajunge la vârsta de 18 ani? Continuă situația aceea de tutelă sau devine un cetățean străin sau cum? Pentru că în alte țări se ajunge la o situație anormală persoana, copilul nu a solicitat rezidența pentru că se afla sub tutelă și în ziua în care împlinește 18 ani este, se poate regăsi în stradă. Și un alt aspect, legislația spaniolă, pentru a mă referi la minori minari, a căror vârstă nu putem să o stabilim clar. În uh, legislația noastră avem un articol, articolul 49, și anume că um, un minor are dreptul la protecție internațională și că uh, se aplică acest lucru, dar dacă există astfel de îndoiele, atunci se încearcă verificarea vârstei. Dar Indiferent de rezultatul acestor uh, verificări, întotdeauna se, uh, ministerul cere o protecție pentru minorul respectiv. Mulțumesc, Soraya, și acum Natalie Grisbeck. Uh, Mulțumesc, doar în câteva cuvinte vreau să salut și eu calitatea și realismul și forța vorbitorilor din această masă uh, pe această, uh, acest subiect atât de important, atât pentru copii cât și pentru ceea ce prim, uh, înseamnă Europa atunci când primește copii neînsoțiți și ce reprezintă ea. O să simplific întrebarea pentru că nu mai prea avem timp. Mi se pare foarte interesant uh, Uh, și toate punctele cele mai importante au fost evocate. Detenția uh, minorilor, evaluarea vârstei, metodele de evaluare, care sunt uneori intruzive și absolut traumatizante, problema tutorelui, toate aceste uh, aspecte care au fost analizate și de Parlamentul European și vreau doar să vă uh, retrimit uh, mingea în terenul dumneavoastră, pentru că în cadrul pachetului pentru azil uh, lucrăm la o serie de dispoziții care se referă la persoanele vulnerabile, evident, uh, în primul rând, uh, copiii, și aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de acest pachet de azil și poate să vă întreb care sunt prioritățile dumneavoastră. Există o serie întreagă de dispoziții, de exemplu, unele de-a dreptul surprinzătoare, de pildă una care merge împotriva deciziei Curții de Justiție, potrivit căreia nu putem transfera, plimba un copil dintr-o țară în alta. Și, pe scurt, aș vrea să ne dați uh, o idee despre prioritățile dumneavoastră vis-a-vis -vis de textul care este în curs de elaborare. Mulțumesc, Natalie. Are cuvântul uh, Paula Bidler, uh, deputat din uh, Suedia. Mulțumesc. O să pun întrebarea pentru ceilalți doi experți, fiindcă lângă domnul Mahmoud, am stat la prânz. Am o întrebare pentru domnul Westerman privind, uh, Westergen privind uh, fetele căsătorite. Faceți aceeași, același screening și pentru fetele care sosesc în țara noastră, fie ele uh, căsătorite sau nu? Sau faceți diferență între ele și cetățenii din țara dumneavoastră care au voie să fie căsătorite fetele dacă au peste 16 ani? Am uh, o mulțime de întrebări despre vârsta tinerilor care sosesc, dacă au 18 ani sau nu. Și am vorbit puțin și despre testele disponibile. Faceți uh, un fel de testare la dumneavoastră și are asta loc imediat? Pentru că în Suedia legea e în curs de schimbare pentru ca testele să se poată face cât mai repede cu putință ca să vedem dacă uh, acești copii sunt minori sau nu ca să ne putem folosi resursele foarte uh, limitate așa cum trebuie. Uh, din păcate, în uh, Suedia sunt centre, nu prea tutori și familii de plasament. Și vreau să vă întreb dacă am înțeles bine că în centrele noastre toți copiii sub 15 ani sunt plasați în familii. Sau e vorba doar de copiii vulnerabili? Iar dacă sunt și mai tineri, uh, aveți uh, centre separate pentru adolescenți, de exemplu, sau cum vă asigurați că toți copiii uh, sunt primiți așa cum trebuie? Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Gomez, ultimul vorbitor. Scurt, te rog. Am avut plăcerea să-l întâlnesc deja pe domnul Mahmudi și pe colegii săi când am vizitat în Suedia. Uh, atunci uh, poliția suedeză ne-a spus că, din păcate, nu au resursele să caute minorii neînsoțiți care au dispărut. Și ei erau foarte supărați de asta. Deci uh, faptul că ne-am întâlnit cu Mahmudi și, domnul Mahmudi și colegii săi a fost o rază de speranță. E foarte important ce ne-ați spus. În special să spargem mitul că Afganistanul este o țară sigură. Nu este. Și de aceea vă îndemn să creăm un program care să trateze minorii neînsoțiți în momentul în care intră în Uniunea Europeană, acolo unde sunt expuși riscurilor și unde mulți dintre ei, cum sunt afganii, sunt refuzați fiindcă nu se califică și știu ce, despre ce vorbesc, fiindcă în propria mea țară problema e fix invers de Suedia. Vrem refugiați și vrem chiar să candidăm pentru minori și tot felul de probleme, mai ales minorii uh, la risc, uh, aflați în situații de risc, uh, cum ar fi minorii afgani în locuri precum Grecia sau așa mai departe. Și momentan nu există un cadru juridic care să permită prioritizarea acestor minori care au cea mai mare nevoie de protecție. Mulțumesc, Ana, Martina. Într-adevăr, este păcat că nu prea mai avem timp, fiindcă discuția a fost una foarte interesantă Toată lumea vrea să știe care sunt perspectivele și acești copii vor și ei să aibă o perspectivă, astfel încât trebuie să, oferi, să le oferim perspectiva unui viitor cât mai repede cu putință. Avem nevo- au nevoie de certitudine juridică și de siguranță. Cu siguranță va dura ceva până să stabilim care este cadrul juridic. Trebuie să le permitem să aibă încredere în noul, uh, noua locație. De aceea e important tutorele. În momentul în care devin adulți, uh, tinerii adulți au uh, beneficiază de o formă de asistență și să fac pașii necesari pentru ca tranziția să fie cât mai ușoară de la statutul de minor la primirea asistenței disponibile pentru uh, copiii de peste 18 ani. Uh, conform legislației noastre, uh, tinerii de peste 16 ani se pot căsători, dar mm, asta nu reflectă cultura noastră, o căsătorie atât de timpurie și de aceea această dispoziție cel mai probabil va fi oricum abolită în curând, astfel încât căsătoria să devină legală doar de la 18 ani. O să încep uh, cu situația de după 18 ani, fiindcă mi se pare uh, foarte importantă. Da, este o problemă după, pentru situația de după 18 ani. Pentru copil este o problemă, fiindcă uh, atunci profesioniștii dispar ajută și plasarea în familii, pentru că acele familii nu îi trimit imediat afară. Și după 18 ani, dacă rămân în uh, țările de jos, înseamnă că încă mai pot să meargă la școală, pot să-și găsească un loc de muncă, dar ei încep asta chiar de la 17 ani îi pregătim de atunci pentru vârsta de 18 ani, dar dacă locuiesc în case sau în familii de plasament, aceste mici unități locative uh, permit ca ei să stea uneori acolo și după vârsta de 18 ani, iar comunitatea locală răspunde. Și atunci facem un contract cu ei. Spunem, uh, plasăm copiii în această comunitate, dar trebuie să le asigurați cazarea după 18 ani și să le oferiți și ceva asistență dacă au nevoie. Deci încercăm să colaborăm la acest nivel. Asta e așa o explicație simplistă. Toți copiii sub 15 ani sunt uh, plasați în uh, familii, sigur, pentru că toți sub 15 ani sunt vulnerabili și facem asta de cum sosesc în uh, țările de jos. În ceea ce privește evaluarea vârstei, avem un, o procedură de evaluare a vârstei în țările de jos și cred că e important ca ea să existe. Avem uh, sistem uh, de uh, radiografie din uh, claviculă uh, și asta, uh, acesta ne spune că ai peste 20 de ani dacă e închisă. Dacă nu e închisă, ai între 15 și 30 de ani. Deci îți spune că practic nu prea te ajută, pentru că uh, ai doar îndoială dacă nu este exchisă, închisă. Dar Când am început evaluarea, am văzut că vreo 5 50% de, dintre ei aveau peste 20 de ani. Deci chiar ne-a ajutat pentru că am putut să facem această diferențiere. Acum uh, nu o mai folosim pentru că nu a mai fost nevoie, dar de curând a reînceput și o să vedem că după ceva timp nu va mai fi nevoie să facem asta, dar uh, radiografiile sunt dificil de făcut așa cum trebuie, deci nu e o soluție ușoară, dar chiar ajută până la urmă. În ceea ce privește Dublin, e foarte important să înțelegem că nu poți să primești un tutore în uh, prima țară dacă ai de gând să te muți. Trebuie să mergi uh, de la tutore la tutore dacă ești trimis înapoi în prima țară. Deci ai nevoie de un tutore care să facă lucrurile așa cum trebuie, să se uh, țină seama de interesul copilului și să vadă dacă copilul are posibilitatea să locuiască cu familia. Asta poți face dacă familia e într-o altă țară. În sfârșit, uh, copiii care pleacă și nu știm unde, 15% din uh, copiii au plecat fără o destinație cunoscută și acum cifra a ajuns la sub 5%. Cu cât centrul de primire este mai mic, cu atât situația e mai bună. Ei nu dispar niciodată din familii, problema e mică dacă sunt uh, mici uh, spații locative, dar la centre ei dispar foarte ușor, pentru că dacă poți să le acorzi uh, încredere individuală, atunci ei rămân. Mulțumesc tuturor, dragi colegi, uh, stimați deputații membrilor ai Parlamentelor Naționale. A fost o uh, experiență excelentă. Am avut un uh, panel excelent. Vă rog să aplaudăm cu toții pentru că merită. Și haideți să continuăm să ne dăm mâinile. Uh, avem pachetul de azil, avem norme europene. Motivul pentru care le schimbăm este că statele membre nu le pun în aplicare. Uh, și este important să colaborăm pentru a ne asigura că solidaritatea funcționează în realitate și că toate statele membre își asumă răspunderea și pun copiii în centrul intereselor noastre. Mulțumesc frumos! So colleagues, um... Dragi colegi, cred că o să trecem la partea finală acum. Știu că unii dintre noastre pleacă, alții nu mai au răbdare, înțeleg, a fost o zi lungă, dar pentru cei care rămân, care mai pot rămâne, o să facem cât se poate de scurt această sesiune finală. Așa că vă rog, dacă rămâneți, uh, vă rog să stați, iar dacă plecați, vă rog să o faceți. A change. Okay, dear colleagues. Dragi colegi, știu că unii dintre dumneavoastră pleacă, vă lăsați cărțile de vizită, foarte bine, e bine că faceți asta, dar vă rog, cei care rămâneți, o să intrăm în ultima parte a sesiunii. Puteți să vă las la revedere în altă parte? Mulțumesc, puteți drăguți! Așadar, stimați colegi, mai întâi, un mare mulțumesc acum în încheiere. Vă rog, știu că sunteți care ați mai rămas, puțini, într-adevăr, dar vreau să mulțumesc din toată inima, în primul rând, tuturor uh, reprezentanților parlamentelor naționale, știu că unii au trebuit să plece, uh, dar au și rămas. Uh, mulțumesc și personalului administrativ, în special Mulțumesc uh, membrilor LIBE care au rămas la toată conferința. Nu este nimic mai important în activitatea comisiei noastre decât să ne asigurăm că Pachetul pentru azil ia formă și mulțumesc tuturor membrilor Comisiei Libe care s-au angajat la, în atelierele de astăzi și, evident, membrilor parlamentelor naționale care au venit de departe. Nu o să fac nicio remarcă de încheiere. Uh, o să dau, vă dau cuvântul pentru prezentarea rezultatelor atelierelor, dar voi scurta aceste intervenții pentru că avem și o prezentare o prezentare a clubului de uh, fotbal Crainem uh, cu inițiativa lor de integrare. Sunt aici lângă noi și um, vrem să auzim ce au de spus. Poate că ați observat că așa se întâmplă cu rapoartele de la ateliere. Așa e întotdeauna. Doi dintre președinții atelierilor nu pot să fie aici. Unul a fost drăguț și a rămas Asta e Cornelia, pentru că așa e Cornelia, o persoană minunată. Mulțumesc! Așadar, și îți sugerez, dat fiind faptul că ai fost drăguță și te-ai întors, să ne spui pe scurt ce s-a întâmplat. Dacă ești de acord, eu sugerez așa. Dat fiind că mulți membri ai comisiei noastre au trebuit să uh, plece și membrii parlamentelor naționale la fel, Uh, am rugat-o pe Cornelia să ne facă prezentarea, iar ceilalți doi președinți uh, au făcut o prezentare scrisă, așa că după ce ea ia cuvântul o să fac eu o prezentare cuprinzătoare a tuturor celor trei um, ateliere care va fi distribuită în scris în curând tuturor participanților. aș, pentru că aș prefera ca uh, prezentările atelierilor să fie făcute cu cuvintele fiecărui președinte. Nu aș vrea să o fac eu. Deci, Cornelia, mulțumesc că ai rămas și te rog să ne spui cum a fost la atelierul tău. Mulțumesc! Mulțumesc, voi fi succintă. Subiectul nostru a fost unul foarte important. Am vorbit despre drepturile victimelor um, traficului și am avut o reprezentantă a uh, coordonatorului uh, european antitrafic. A fost o plăcere să o ascultăm. Ea a vorbit despre cele 16.000 de victime înregistrate într-un singur an. E important de știut că 65% din toate victimele sunt cetățeni europeni, de fapt nu migranți în sine. Deci această problemă nu este cauzată doar de fluxurile de refugiați și migranți, ci este o problemă majoră în Uniunea Europeană. S-a vorbit și despre exploatarea sexuală, exploatarea pe piața muncii de diverse tipuri și, de asemenea, am vorbit despre traficul cu organe umane, despre care avem foarte puține informații. Ce e important în primul caz este ca, uh, în primul rând, este ca statele membre să colecteze informații, dar poți să faci asta doar dacă ai o definiție a victimei traficului de ființe umane și dacă ai o metodă de a stabili că această persoană e o victimă a traficului. Uneori e greu să faci asta, însă e nevoie de această identificare înainte de a trece efectiv la măsurile uh, Uh, ce s-ar putea aplica. Deci, statele membre trebuie să facă asta și după aceea trebuie să-și coordoneze abordarea. S-a observat de asemenea că este necesară o mult mai bună coordonare în uh, modul de abordare a traficului de ființe umane. Este important să înțelegem că este o adevărată afacerea nu doar pentru cei uh, care comit infracțiunea, ci și pentru alte sectoare ale economiei. Nu e vorba doar de persoanele individuale care profită, ci o piață neagră, infracțională, în adevăratul sens al cuvântului. Deci discuția a fost foarte interesantă. Concluziile le voi rezuma după cum urmează. Traficul de ființe umane se axează foarte mult pe copii și a crescut este important, trebuie să legiferăm în acest sens, astfel încât uh, acest subiect să fie acoperit de toate nivelurile. Există și probleme de adopție legală, trafic de organe, drepturile copilului care trebuie să fie esențială și bunăstarea copilului este întotdeauna pe primul loc. S-a vorbit și despre dispariția de copii, dispariția copiilor care se întâmplă din ce în ce mai des, traficul cu copiii crește, exploatarea acestora se înrăutățește. De asemenea, nu există niciun stat membru în care să nu existe trafic de ființe umane. Deci nimeni, nimeni nu poate pretinde că este imun la această uh, Um, acest flagel. Fiecare țară trebuie să-și revizuiască legislația. Există și problema compensării victimelor, care pur și simplu e dată deoparte de multe state membre, dar și ea trebuie tratată. Victima nu trebuie să fie și o victimă a legii, pe lângă faptul că a fost victima abuzului. Poate că a ajuns ilegal în țară, dar nu trebuie să devină o victimă a legii, pe lângă faptul că a fost și victima traficului de ființe umane. Trebuie să fie tratate ca și martori și să fie protejate ca martori. Dreptul uh, membrilor uh, familiei uh, de a fi victime și, membri, și martori trebuie recunoscut și el. Sunt aspecte dificile, dar trebuie tratate. Mai avem și problema încălcării tratatelor, fiindcă mai multe țări din Uniunea Europeană nu au pus în aplicare directiva corect și atunci identificarea victimelor traficului de ființe umane este esențială. Trebuie să creăm cursuri de instruire pentru a ne asigura că uh, acest lucru se poate realiza și, în sfârșit, traficul de ființe umane și ajutarea refugiaților să intre în Uniunea Europeană nu sunt același lucru. Există și problema exploatării sexuale a copiilor, care se apropă mai mult de interpretarea clasică a traficului de ființe umane. Mai presus decât orice, uh, bunăstarea copilului este esențială. În uh, contextul uh, regulamentului de la Dublin și a directivei privind primirea, este esențial să implementăm cerințele așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Cornelia, spune domnul Moraes. După cum spuneam, uh, la cealaltă două ateliere paralele vom primi un raport uh, scris. cât mai repede cu putință și mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în cele trei sesiuni. Chiar acum urmează să ascultăm reprezentanții clubului de fotbal care vor vorbi despre un lucru mai pozitiv și pe cursul, uh, în ziua de astăzi colegii mi-au zis, m-au întrebat de ce nu facem ceva despre, uh, în ceea ce privește integrare, despre partea pozitivă a um, refugiaților și a pachetului pentru azil. Uh, a trebuit să tratăm aceste chestiuni dar ne-am gândit să încheiem în notă, într-o notă pozitivă uh, privind integrarea și cu un rol, rolul pozitiv al refugiaților și al solicitanților de azil. Ne avem alături de noi pe Benjamin Rino și uh, un alt coleg care lucrează ca um, lucrează ca voluntari la acest centru și uh, la care este participantă și Federația Belgiană pentru Solicitanții de Azil. O să vedem un filmuleț. După care Gregory Block și Thierry ne vor prezenta uh, abordarea uh, generală, urmat de um, Benjamin Renault și Nio Chinie, dar se vor organiza între ei. Nu știu dacă avem suficient timp, sper că avem suficient timp să facem totul. Așa că vă mulțumesc că sunteți aici, după cum am spus. Asta, intenția este de a arăta un aspect pozitiv al integrării refugiaților, ca să încheiem într-o notă pozitivă. Deci, mulțumesc că sunteți aici și uh, vă dau cuvântul pentru video și prezentare. Mulțumesc frumos! Propun să începem cu filmulețul, ca să vedeți proiectul nostru.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 good afternoon, uh, everybody. Maybe we can... O după amiază plăcută tuturor. Da, putem continua acum cu prezentarea PowerPoint. Uh, videoul acesta făcut de uh, un partener al nostru, o fundație care participă la proiect și poate ne permiteți mai întâi să facem o scurtă prezentare a clubului nostru. Noi suntem uh, clubul sportiv de fotbal Crainem, uh, în Bruxelles și ceea ce e special față de noi, în cazul nostru, este uh, faptul că e un club multicultural. 300 de jucători din 40 de țări diferite și putem spune că da, e un adevărat amestec de uh, contexte sociale, experiențe sociale diferite și asta face fotbalul, aduce la oaltă oameni cu experiențe diferite care poate în alte condiții nu s-ar întâlni. Și Tocmai de aceea ne-am dorit să lansăm acest proiect. L-am început în septembrie 2015, e al doilea an de funcționare și ideea era noi ca și club de fotbal multicultural cu oameni foarte diferiți, să ne întrebăm ce putem face, care ar putea fi pașii următori pentru a integra aceste persoane. Și am vrut să colaborăm cu uh, Asociația pentru Migranți, aceștia au putut veni la clubul nostru, au început și cursuri de limbă franceză și am avut 700 uh, de refugiați în uh, primul sezon. Și am primit între 6 și 10 refugiați pe zi, de 3 ori pe săptămână. Deci putem spune că prima etapă a fost o curs, o, o, o curs de limbă Alba este profesor de franceză. E foarte important pentru că dacă vrem să îi ajutăm pe acești refugiați, uh, ei trebuie să cunoască un pic limba, pentru că altfel e imposibil să te integrezi și să participi. Uh, și, după cum puteți vedea, partea a doua a activității noastre este antrenamentul de fotbal ca atare. Și cum puteți vedea în imagine, noi încercăm să integrăm și să facem în așa fel încât să conlucreze cu uh, ceilalți tineri care sunt în asociația noastră sportivă. Deci ideea nu e să-i uh, antrenăm separat, ci să facem grupuri mici, 3-4 jucători și să uh, în funcție de categoria de vârstă. Și e foarte important asta, pentru că într-un fel forțăm un pic contactul între refugiați și uh, autohtoni, pentru că altfel n-ar discuta între ei. Și, într-un fel, îi scoatem din zona lor de confort, ceea ce nu e întotdeauna simplu, pentru că e uneori mai simplu să comunici cu prietenul tău pe care îl știi și cu care vorbește aceeași limbă. Uh, deci, în acest sens, da, într-adevăr, e poate un mic disconfort. Dar, Uh, un alt aspect foarte important este faptul că în fiecare seară după antrenament luăm masa împreună și este foarte uh, important acest moment pentru că e ocazia de a discuta, de a cunoaște persoanele în jurul mesei, poți să ai un schimb de opinii, poți să um, asculți care sunt uh, experiențele lor, prin ce au trecut, ce au trăit și asta ne ajută să ne cunoaștem. Scopurile noastre pe viitor. Nu vrem să facem așa o activitate odată, ci uh, având în vedere că e al doilea an de funcționare și că funcționează bine, am vrea să continuăm și pe viitor. Și ne dorim să creăm o adevărată rețea de cluburi de fotbal în Belgia și în Europa, uh, cu aceeași tip de angajament și de viziune, așa cum o avem și noi, și să exportăm, între ghilimele, proiectul nostru și către alte cluburi sportive, să le convingem să aibă astfel de inițiative și, în acest sens, să colaborăm cu Federația de Fotbal Belgiană pentru a convinge alte uh, uh cluburi sportive. Nil, care este alături de mine, este cel care este responsabil de acest aspect, poate vă va explica mai târziu. Încercăm să organizăm un turneu în iunie, în așa fel încât să cooptăm și alte cluburi care au inițiative asemănătoare, să avem cinci echipe de refugiați și cinci echipe de jucători autohtoni, în așa fel încât să organizăm uh, diferite meciuri. Și am avut noroc pentru că am avut o vizită din partea comisarului european Avramopoulos, care se ocupă de migrație, și încă un comisar, Navraxis, care se ocupă de sport. Și cred că este important să avem un astfel de sprijin. Un sprijin acordat fundațiilor, după cum puteți vedea pe imagine, avem Fundația Europeană pentru Copii, Comisia Europeană, ENGI, care este un actor industrial important, uh, Fundația uh, Roi Baudouin, care de asemenea este deosebită de activă și diferiți actori din societatea civilă și precum și actori privați care la oaltă cred în acest proiect. Uh, fără ei, noi nu am fi în măsură să uh, desfășurăm singuri un astfel de proiect. Și iată că ajungem acum la ultimul diapozitiv, în care întrebarea este, bun, și pe viitor trebuie să fiți conștienți de faptul că proiectul nostru mai mic e, participă la un proces de integrare a refugiaților aici în Belgia și Eventual am să uh, las pe colegul meu să ia cuvântul pe acest subiect, însă e foarte important să avem uh, toți acești actori din societatea civilă care să fie cooptați și care să participe la astfel de proiecte împreună cu autoritățile publice, cu parteneri privați, pentru a avea o viziune, pentru a găsi soluții pentru refugiați. Pentru că în momentul în care discuți cu ei, uh, înțelegi că uh, Um, își doresc să se integreze, doresc să participe la societate, dar pentru asta e nevoie de fonduri și e clar că noi singuri n-am reușit să facem acest lucru și trebuie să fiți conștienți de faptul că uh, Proiectul nostru depinde de multe aspecte pentru a fi unul de succes. Uh, e vorba de un club multicultural și asta ne permite să desfășurăm un astfel de proiect. Însă altfel, în alte condiții, în alte cluburi, nu știu dacă e fezabil. S-ar putea poate să fie mai dificil să organizezi un astfel de proiect. Și apoi, membrii sunt importanți. Uh, între 6 și 10 refugiați pe zi, uh, e clar că uh, asta se poate face într-un oraș, nu neapărat în alte zone. Și acum, eventual, am să dau cuvântul lui Gregory. Voilà. Donc bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Grégory Bluc, je suis directeur d'un centre pour mineurs situé à Oulussan. Mulțumesc foarte mult. Uh, mă numesc uh, Gregory Bloom și lucrez într-un centru pentru tineret uh, în Bruxelles și um, sunt, noi suntem prima adresă oficială pentru acești tineri care sosesc. Rămân la noi timp de patru săptămâni, mai mult sau mai puțin, în așa fel încât să putem să îl dirijăm ulterior înspre o structură care să fie adaptată profilului fiecărui uh, tânăr. Am 3-4 minute la dispoziție, am să încerc să vă prezint rapid lucrurile. Uh, avem 120 de tineri pe lună pe teritoriul belgian. Uh, în decembrie 2015 aveam până la 700 de tineri care soseau singuri pe lună pe teritoriul belgean. Deci e vorba de minori străini neînsoțiți. Afga- veneau din Afganistan, din Eritrea și din Guinea. Trebuie să știți că Cifrele sunt diferite în funcție de momente. Avem, uh, spre exemplu, 90% de recunoaștere pentru afgani, 70% pentru uh, Uh, alte, alte naționalități. Deci dacă își doresc, acești tineri pot să rămână pe teritoriul belgean. Și asta este și specificitatea primirii noastre, în sensul că vrem să venim cu o structură. Și uh, s-a vorbit mult despre securitate, nu vreau să mai refer la asta, e clar că uh, tinerii care ajung la noi trebuie să se afle în condiții de siguranță, ceea ce facem încă de la bun început, pentru că e clar, există și oameni răvăitori uh, în uh, acest domeniu. Apoi încercăm să avem o activitate plină de sens. Uh, și asta nu întotdeauna e valabil. Și Tocmai de aceea ne-am dorit să avem acest centru de însoțire pe trei etape. Mai întâi obligația uh, școlară, respectarea legii, abordăm și uh, subiectul religiei, în așa fel încât să definim un model de funcționare de la care nu vrem să derogăm, pentru că e vorba de valori, de formare, de pregătire, care vor fi utile și pe viitor. Și pentru a continua și pentru a mă referi și la proiectul uh, evocat adineori, e, există și dimensiunea aceasta de deschidere și de schimb de opinii. Ce mă interesează pe mine este ca toată lumea să aibă de câștigat. Avem un parteneriat de asemenea și cu un club de cricket uh, pentru afgani. Uh, avem un parteneriat uh, cu clubul sportiv Crainem pentru comunitatea africană. Dacă ei sunt mulțumiți, eu sunt încântat. Pentru Cercen, pentru Sireni, pot să învețe să joace fotbal împreună cu africani. Pentru că mie mi se pare că este important să propunem tinerilor activități adaptate. Uh, asta reprezintă o plusvaloare într-un spirit de deschidere și de uh, schimb de opinii să le permitem să descopere lucruri noi. Uh, spre exemplu, o bucătărie nouă, fiecare vine și poate să prezinte un fel de mâncare tradițional din țara sa și ceilalți îl descoperă. Apoi, vorbeam despre activitate plină de sens. Noi, tinerii pe care îi primim, sunt tineri care și-au părăsit țara, sosesc în țara noastră sunt fapte astea. Dar rolul nostru este ca și traiectoria lor să fie totuși una plină de sens. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că este începutul unui proces aici, în Belgia. Avem datoria să-i însoțim, să-i uh, uh ajutăm și să facem în așa fel încât să aibă o traiectorie încununată de succes. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, Mulțumim și mulțumesc pentru că ne-ați prezentat uh, această activitate extrem de interesantă care ne inspiră. Am vorbit uh, în timpul zilei de astăzi și am spus că integrarea nu este un lucru minor. Uh, nu ajunge doar să ai o legislație. Am discutat astăzi despre legislația pentru azil și așa mai departe, însă e vorba de ființe umane care trebuie să fie integrate în societatea noastră, familiilor la fel. Integrarea este foarte importantă și poate că parlamentarii naționale ar trebui să vină și la o reuniune cu privire la integrare. Pentru că uh, sunt sigur că au uh, pe uh, tapet dosare despre astfel de cazuri de integrare, deci astfel de exemple care ne inspiră ar fi utile pentru toată lumea. Și am putea cu toții să învățăm de astfel de exemple de succes de la nivel local. Aveți o broșură aici și doream să facem această prezentare pentru că doream să explicăm că nu avem doar probleme, ci avem și povești de succes, că sunt soluții și că refugiații pot să-și aducă contribuția la viața societății, nu doar că creează probleme. Și cred că nu greșesc când spun asta. Poate că unii dintre copii care au sosit astăzi vor fi uh, mari fotbaliști ai viitorului. În orice caz, e greu astăzi, când avem doar probleme, să vedem o astfel de perspectivă pe viitor. Vă spun care e impresia mea. Poate ar fi mai bine să ne oprim. Nu știu dacă Nil dorești să spui ceva? Veți auziți mai multe? Cornelia. Vrea să audă mai mult? Mie personal mi ajunge, spune președintele. Mi s-a spus că avem o marjă de flexibilitate, că pot să nu fiu așa de strict să pun capăt uh, brusc reuniunii. Dacă ne puteți spune ceva fără a face un discurs neapărat, nu neapărat că sunt împotriva discursurilor, dar Nu avem niciun refugiat în sală, dar asta ne lipsește de fapt. Nu vreau să fiu critic. Ar fi fost bine să fi avut și câteva, câțiva refugiați. Bună ziua tuturor! Eu nu sunt refugiat. Președintele, uitați-vă puțin în jur. Eu nu sunt refugiat, eu sunt imigrant în Europa. Dar cam atât ne, de aproape suntem de statutul de refugiat cu ce avem în sală. Bună ziua, doream să spun doar că... Um, feedback about what Benjamin said. Să am o reacție la cele spuse de Benjamin. Eu lucrez împreună cu Benjamin, cu copiii de la club. Și se desprinde o chestiune principală. Deci când copiii sosesc la, la club, sunt pe bisericuțe, pentru că uh, vorbesc uh, aceeași limbă, unii vin din aceeași țară și au uh, aceeași culoare, deci cam așa se grupează. Dar când uh, le propui un sport, precum fotbalul sau cricketul sau alte sporturi, îți dai seama că copiii uită de toate barierele care îi despart în viața de zi cu zi. Și aș dori să vă povestesc despre o anecdotă. În urmă cu două săptămâni, miercuri, am avut grupuri, astfel de grupuri. Deci, pe de o parte, erau afganii, Apoi, uh, africanii au intervenit, unul a fost atacant, un afgan a sărit în ajutorul unui african și după ce s-au mobilizat, după meciul de fotbal s-a născut această prietenie. I-a fost ca un moment magic. Deci, cu toții avem nevoie de o astfel de situație de un moment, de un pretext care să schimbe lumea. Mulțumesc! Mulțumim! Am făcut destule probleme, dar dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, indiferent de unde vine, eu vreau vă dau cuvântul, să nu vă temeți de mine. Când ai puterea, trebuie să te asiguri că și oamenii sunt uh, uh, de partea ta, că refugiații ar fi fost vină, dar din câte am înțeles că nu a vrut nimeni să vină. Da, eu aș fi vrut să aducem și ceva refugiați aici, pentru ca toată lumea să înțeleagă care este situația, dar e greu. Pentru că nu stau prea mult în centre, trebuie să vorbească franceză sau engleză ca să se facă înțeleși. Uh, și poate că nici nu uh, voiau să apară la o, la o conferință. Bun. Data viitoare vom aduce câțiva refugiați. Doriți să spuneți câteva cuvinte și după aceea încheiem. Bună ziua, doream să spun, să vă prezint și eu experiența mea. Eu sunt dascăl uh, și particip la acest uh, proiect. Noi încercăm să le transmitem bazele limbii franceze, încercăm să-i familiarizăm puțin și cu instituțiile, să le transmitem așa o idee uh, în legătură cu instituțiile mm, din Bruxelles și din Belgia, pentru că e țara de primire, și apoi în conversația cu acești copii încercăm să găsim câteva punți. Facem legătura între modul lor de viață și modul nostru de viață, vorbim despre hrană, despre climă, unii nu sunt obișnui, obișnuiți cu zăpada, au fost foarte intrigați de zăpadă, cu alții am vorbit despre sănătate sau despre transporturi, nu prea mm, sunt familiarizați cu tramvaiul de la Bruxelles, noi suntem foarte obișnuiți, dar în țările în care, din care vin nu există tramvai, de exemplu. Și bineînțeles că cel mai simplu este să vorbim despre sport. Avem și câteva limite numărul acestor tineri variază de la o săptămână la alta, provin din locuri foarte diferite și încercăm să încurajăm să vorbească pentru ca să facă mai bine cunoștință, de exemplu, între cei care vin din Africa, din Afganistan sau din Orientul Mijlociu. Deci limba de comunicare e o problemă. Unii au noțiuni de bază în franceză și în engleză, alții au uh, noțiuni de bază în uh, germană și câteodată nu au niciun fel de cunoștințe într-o limbă europeană și deci uh, încercăm să găsim uh, afgani ca să interpreteze în paștun pentru copiii care nu înțeleg niciun cuvânt în franceză sau în engleză. Deci e o inițiere, un, un început de dialog cu acești copii și e o experiență pentru mine foarte bogată. Sigur că mm, sunt mai ales nerăbdător să joace fotbal. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste precizări. Cred că, într-adevăr, tot ce spuneați în legătură cu limbă și în construirea încrederii e foarte important. Mulțumesc tuturor pentru acest proiect interesant. Uh, data viitoare uh, am înțeles că vor veni și doi comisari. Uh, Doi comisari v-au vizitat, îmi cer scuze, dar în orice caz e un proiect foarte, foarte interesant. Îmi cer scuze pentru că prezența nu este foarte numeroasă, pentru că mulți colegi au trebuit să ne părăsească, dar în orice caz mulțumim pentru acest exemplu extrem de pozitiv și vom încerca să vă ajutăm cum putem pe viitor. Deci, dragi colegi, Aș dori să le mulțumesc mai ales celor care au rămas până la sfârșit. Mulțumesc pentru contribuții și mulțumim tuturor eurodeputaților, membrii LIBE și uh, asistenților uh, pentru tot ce au făcut pentru ziua de astăzi. Vom publica rezultatele acestor uh, workshop-uri și vă vom trimite alte materiale utile. Mulțumim pentru contribuțiile de astăzi. Mulțumim!